Colleagues, good morning. Stimați colegi, bună dimineața. Haideți să adoptăm proiectul de ordine de zi. Vă mulțumesc. Procesele verbale acum trebuie aprobate de la uh, reuniunea din ianuarie. Vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi comunicarea ale președintelui cu privire la decizia adoptată de coordonatori la ultima ședință a coordonatorilor. Nu mă uitam la ce trebuia, spune domnul președinte. Așa da. Hai că Așadar, în ceea ce privește raportorii pentru buget, decizia a fost ca grupul ECR uh, să uh, furnizeze raportorii pentru acest aviz. Bineînțeles, uh, totul trebuie să țină cont de confirmarea noii comisii de după alegeri. În ceea ce privește numirea raportorilor, s-a decis în legătură cu cele trei moțiuni de rezoluție să nu se întreprindă acțiuni separate. În ceea ce privește avizele, Propunerea pentru o directivă cu privire la reducerea emisiilor naționale pentru anumiți poluanți atmosferici. Uh, e bine, comisia responsabilă este ENVI, uh, comisia viitoare s-a hotărât la reuniunea coordonatorilor, uh, va trebui să fie cea care să decide dacă dorește să redacteze un aviz după alegeri. Același lucru este valabil și pentru regulamentul cu privire la emisiile poluante ale traficului rutier. Și uh, în ceea ce privește raportul uh, interimar al Comisiei cu privire la faza pilot a uh, inițiativei cu privire la obligațiune de proiect 2020. Comisia va trebui să facă o prezentare cu privire la acest subiect la o reuniune viitoare. Apoi, alte rapoarte, nu s-a hotărât niciun fel de acțiune. Este vorba de raportul general al AFCO cu privire la activitățile uh, Uniunii Europene și apoi uh, cadrul de politică pentru climat și energie a Comisiei uh, Comitetului Regiunilor și Parlamentului și propunere pentru reducerea emisiilor poluante. E bine, acestea sunt subiecte de care se va ocupa viitoarea comisie. Ea va trebui să ia o decizie în legătură cu aceste subiecte. Coordonatorii au luat notă de newsletterurile cu privire la procedura de comitologie. În ceea ce privește actele delegate și facilitatea Connecting Europe, a existat uh, o lungă de dezbatere, dar uh, coordonatorii au decis să se uh, retragă obiecția în conformitate cu scrisoarea de pe 3 februarie a domnului Calas. În ceea ce privește cea de-a 30-a evaluare a studiului de impact cu privire la gigaliners, la mega camioane, E bine, subiectul se va mai discuta. Apoi, același lucru este valabil și cu uh, scrisoarea domnului Morera în legătură cu uh, parteneriatele comerciale. Aveți observații în legătură cu uh, raportul coordonatorilor, doamna Iala Sender? Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun un singur lucru. La întâlnirea coordonatorilor Cred că să ia decizia și în legătură cu actele delegate de la regulamentul Collecting Europe. Și vreau să spun că salut faptul că s-a luat această decizie, mi se pare una corectă, bună. Mi-ar fi plăcut dacă aș fi fost invitată la acea întâlnire la care s-a luat decizia, pentru ca comisia să n-aibă senzația că atunci când sunt eu prezentă sunt probleme și când nu sunt, nu sunt probleme pentru că nu merit uh, această faimă, așa că era singurul lucru pe care doream să-l spun că aș fi preferat să fiu de față atunci când s-a luat decizia pentru, pentru că sunt în favoarea acestei decizii. Și încă uh, un mesaj, există o greșeală importantă la versiunea spaniolă, capitolul 6, articolul 17, în care se spune că programele multianuale și anuale se adoptă prin acte delegate. Nu este așa, pentru că a, decizia se ia prin acte de punere în aplicare. Deci doresc să se țină cont de nevoia de schimbare a versiunii în spaniolă la capitolul 6, articolul 17. Mulțumesc! Da for you and make sure it, it, it's correct as far as who... Da, e corect. Dar până la urmă, coordonatorii uh, sunt cei care hotăresc uh, să uh, invite pe cineva la întâlnire, nu președintele, dar am înțeles ideea. Mai e și altceva? Următorul punct atunci. Votul pe marginea pachetului NEADES. There we go. So, this is the NAIDES 2 pack. Așadar, pachetul NAIADES 2. Raportor doamna Vorman Cole. Începem cu un test. Așa cum facem de obicei. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a... Este încă deschis, găzine, spune domnul președinte. Votul s-a închis. Nimeni n-a depășit limitele. Putem începe. Aceasta este propunerea pentru un regulament de modificare a regulamentului Consiliului numărul 718 per 1999 al Consiliului uh, privind politica capacității flotei comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare. Mi s-a spus să, să citesc titlul în întregime. Nu există vot la primele trei amendamente. Amendamentul 3 s-a retras. Prin ajunge la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Uh, plus 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm plus 5. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. M plus 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, respins în majoritate. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 14 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 8, votul s-a deschis. Cred că este respins, dar trebuie să verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Vot final, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 30 pentru, două voturi împotrivă, o abținere, un vot împotrivă, două abțineri. Uh, votul pe marginea rezoluției, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Același rezultat, 30 de voturi pentru, un împotrivă, două abțineri, se adoptă. Votăm acum pe marginea deciziei de a intra în negocieri interinstituționale. Cine este pentru? electronic. Vot electronic, votul s-a deschis. Nu, colegul nostru nu are încredere în ceea ce văd eu. 32 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Se adoptă electronic. Trecem acum la cel de-al doilea raport al doamnei uh, Vodman Cole este cel care vizează propunerea de directivă care stabilește cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară, care abrogă directiva 2006 per 87. Începem cu articolul 5, alineatul 2, amendamentul 16 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral uh, din partea domnului Fidanza. Are cineva obiecții? Dacă nu, îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 urmează pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 este lingvistic, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral al doamnei Țicău. Are cineva obiecții la acest amendament oral? Dacă nu, cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 13, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 14 pentru, 19 împotrivă, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Fără particular importance, că nu va fi reținut în text, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul al treilea raportorului sunt obiecții la acest amendament. Dacă nu, atunci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 32 de voturi pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă proiectul de rezoluție legislativă. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Lipsește cineva. Votul s-a închis. 31 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Felicitări, doamnă Votman Col. Acum trecem la proiectul de aviz pe marginea descărcării pe 2012 a Băciului General al Uniunii Europene. Începem cu Comisia Europeană. Schimbăm șoferul? Nu, spune domnul președinte. Același ofer așadar amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. 1 a devenit caduc. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 a doamnei Duron. Cine este pentru? Împotrivă. Abținei se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament oral al raportorului. Sunt obiecții? Nu. Atunci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aniatul 9, vot pe părți, prima parte, proposes that year 2012, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cea de-a doua parte, as soon as, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 28 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Uh, se adoptă. Următorul punct, uh, proiectul de aviz în legătură cu descărcarea de gestiune cu privire la uh, implementarea bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate pentru anul financiar, deci 2012. Domnul Danta este raportor amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 2 vot pe părți solicitate de al de prima parte calls for a single seat. Cine este pentru? Împotrivă abțineri verificăm A votat toată lumea? Votul s-a închis. 25 de voturi pentru 4 împotriva 3 abține. Cea de-a doua parte, um, cealaltă parte a textului. Da, urmează într-un singur loc, dar dacă s-a cerut un singur set, mi se pare că e logic să fie un singur loc. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și vot final, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 28 de voturi pentru 4 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Următorul punct, tot al domnului Dantan, proiect de aviz, la descărcare de gestiune cu privire la implementarea bugetului eh, SESAR un amendament cel al Țicău pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, vot final, votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere se adoptă. Ajungem la proiectul de aviz cu la descărcare în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 29 de voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Uh, următorul raport al domnului Danta, uh, EASA descarea de gestiune cu la Agenția Europeană de Siguranță a Aviației pentru anul financiar 2012. Uh, cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Pentru 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vot final. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 28 de voturi pentru 4 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Felicitări uh, domnului Donta pentru toate rapoartele sale. Dați-mi voie să spun ceva uh, membrilor, și anume că domnul uh, Crușieri uh, împlinește astăzi din nou 21 de ani, deci la mulți ani, stimate coleg. Următorul punct pe ordinea de zi, prezentare programului de lucru pentru 2014, TNT, al Comisiei. Este uh, o ședință cu o discuție cu uh, ușile uh, închise.